Bine, possiamo dare inizio alla nostra... Bună ziua! Haideți să începem lucrările. Există o solicitare. Doriți să luați cuvântul cu privire la ordinea de zi? Monsieur le Président, l'article 15 du Domnule președinte, articolul 15 al Tratatului privind Uniunea Europeană prevede ca după fiecare reuniune a Consiliului European, președintele Consiliului European să prezinte un raport în fața Parlamentului European. Acest uh, raport a fost, pre, a fost prezentat în fața conferinței președinților uh, extinse de mai multe ori. Vreau să vă să întreb cine se opune prezentării acestui raport în fața Parlamentului European. Sì, non abbiamo potuto farlo a Strasburgo dove... Nu am reușit să avem această ședință la Strasburg, unde este disponibil hemiciclul, fiindcă era prea târziu, astfel încât uh, am hotărât să folosim această sală cu câteva zile înaintea Consiliului. Înțeleg punctul dumneavoastră de vedere, dar nu putem folosi sala hemiciclului de aici, de la Bruxelles cel puțin uh, până în 2013 nu putem folosi sala hemiciclului, deci a trebuit să folosim această sală. Astfel, președintele Consiliului ne poate face o prezentare a lucrărilor Consiliului. Vreau să uh, îl urez, pe domnul președinte, să-i urez bun venit domnului președinte Van Rompuy și domnului președinte Barroso din partea domnului președinte al Parlamentului European, Martin Schulz, înainte de a da cuvântul președintelui Consiliului, vreau să vă spun încă o dată faptul că domnul Schulz și majoritatea membrilor Parlamentului European s-au manifestat deja în favoarea uh, ideii că propunerea președintelui Van Rompuy nu poate fi acceptată de către noi și sperăm din tot sufletul că talentul de mediator uh, al domnului Van Rompuy îi va permite să se ajungă la un compromis în următoarele săptămâni, în această perioadă în care ne confruntăm cu mari provocări. Dau acum cuvântul domnului președinte Van Rompuy. Mr. President, honorable members. Domnule președinte, stimați membri, Bineînțeles, cunoașteți deja rezultatele Consiliului European de săptămâna trecută. Nu am ajuns la niciun acord, dar mi s-a cerut să mă străduiesc să găsesc un compromis pe baza faptului că exista suficient voință politică și convergență de poziții pentru a permite găsirea unui acord la începutul anului viitor. Bineînțeles, cadrul financiar multianual CFM reprezintă o chestiune esențială pentru Consiliu și Parlament, dar Consiliul European Consiliului European i s-a cerut întotdeauna să-l analizeze, îndeplinindu-și rolul în conformitate cu articolul 15 al tratatului, de a stabili orientările politice generale și prioritățile Uniunii Europene. Nu a reușit până acum niciodată să ajungă la un consens pe marginea acestui subiect într-o singură reuniune și iată nu s-a întâmplat nici de data aceasta. Nevoia de a ajunge la unanimitate este, bineînțeles, principala provocare. Obținerea acestui consens necesită compromisuri și un sens comun al țelului. Trebuie să ne dăm seama că stabilim împreună prioritățile europene, nu facem doar calcule individuale despre modul în care să reducem uh, ceea ce contribuie fiecare stat membru și să sporească fiecare stat membru ceea ce primește de la Uniunea Europeană. Îmi dau seama care sunt prioritățile și îngrijorările exprimate de Parlamentul European și, bineînțeles, salut activitatea extraordinară efectuată de raportorii și comisiile dumneavoastră prezentate cu pricepere la Consiliul European de către președintele Parlamentului European săptămâna trecută. Toate punctele identificate de Parlament s-au regăsit în discuțiile care au avut loc înainte și în timpul ședințelor Consiliului European. Dar vederile Parlamentului, asemenea vederilor comisii și asemenea vederilor fiecărui stat membru în parte trebuie să treacă printr-un proces unde nevoia de unanimitate restrânge rezultatele posibile. Știm, bineînțeles, că trebuie să aspirăm către un buget al moderației. Vremurile ne cer acest lucru. Îmi dau seama de acest lucru ca fost ministru uh, de finanțe care s-a ocupat în, cu succes cu aceste probleme nu cred că sunt un uh, politician naiv. Pe de altă parte, bugetul nostru trebuie să oglindească faptul că există unele lucruri pe care dorim ca Uniunea să le înfăptuiască pentru țările noastre și pentru cetățenii noștri și trebuie să poată să le facă. Departe de a se cătui bugetele naționale, există totuși zone unde cheltuielile la, la nivel european pot face economii la nivel național prin economii de scală sau prin evitarea suprapunerii. Uniunea Europeană funcționează cu un cadru financiar de șapte ani, un sistem unic, mai ales pentru un buget relativ mic. Bugetele naționale, în medie, reprezintă 50% din PIB. Bugetul Uniunii Europene reprezintă 1%. Deci este prea mic pentru a desfășura o politică economică anticiclică, dar este oricum semnificativ ca dimensiune în unele țări, uneori cofinanțând aproape toate investițiile publice. Și în anumite sectoare, cum ar fi cercetare și dezvoltare și agricultură. Cu alte cuvinte, scopul său este creștere economică structurată. Pregătirea acestui cadru financiar multianual a fost diferită de cele anterioare și mult mai grea. Toate statele membre și-au dat seama de faptul că, pentru prima dată, nu exista creștere în termeni reali. Nu se putea aștepta nimeni la creștere în termeni reali. Pentru prima dată am avut 27 de participanți cu drepturi de pline, cu drepturi de veto la masa negocierilor. Închipuiți-vă cum se întocmește un buget în acest fel la, la nivel național. Nu exista niciun aranjament prestabilit între țările mari. Iar în cele din urmă, iată, avem noul rol dobândit de Parlamentul European. Este greu să se ajungă la un acord, dar este necesar. Totuși, va fi nevoie de timp. CFM reprezintă o sinteză a solidității și a solidarității. Multe state membre doresc ca bugetul european să fie plasat în contextul eforturilor generale de cumpătare fiscală. Nu sunt întru totul de, de acord cu acest punct de vedere. Eu consider că cadrul financiar multianual reprezintă un buget de investiții, dar acest punct de vedere este o realitate politică ce nu poate fi ignorată și eu sunt cel care trebuie să ajungă la un acord. Iau notă de faptul că cheltuielile publice în toate statele membre au scăzut cu 1,5 din PIB în 2011. După creșterea spectaculoasă din 2008, și creșterea spectaculoasă din 2009, înregistrată între 4 și 5% din PIB. Cei care spun că propunerea mea cu privire la cheltuielile europene este deplasată, ar trebui să nu uite următoarele lucruri. Propunerea Comisiei din iunie 2011 includea deja o înghețare nominală a cheltuielilor pentru agricultură și coeziune. Acestea două reprezintă 71% din total. 71%. Propunerea mea de pe, de pe 14 și 23 noiembrie reprezintă o reducere în termeni reali de 2%. Dacă, o comp- dacă comparăm lucruri care sunt similare, fiindcă aceasta este ideea, de, fiindcă așa trebuie să facem și e vorba de cadrul financiar multianual 2014-2020 cu 2007-2013, acest, uh, aceasta nu uh, înseamnă că nu se poate include și o sporire a cheltuielor pentru creștere, locuri de muncă și competitivitate în comparație cu CFM anterior. Aceasta este strategia prin propunerea, din propunerea Comisiei pe care o sprijin. Dacă ne gândim la economii, trebuie să ținem cont că toate celelalte părți ale bugetului revin la suma de 280 de miliarde și nu se, și se poate ca uh, unii să dorească ca anumite părți din, din uh, procentul de 71% să fie sporite. Dar refuz să improvizez. Este foarte important ca asistența pentru dezvoltare să fie menținută. Propunerea mea se referea și la creștere pozitivă în acest domeniu. În ceea ce privește resursele, propun reforma resurselor proprii TVA pentru a integra taxa pe tranzacțiile financiare, cel puțin pentru țările care doresc să introducă această taxă și pentru a îmbunătăți transparența și corectitudinea sistemului de corecții. Resursele însă sunt un subiect dificil, sensibil. Cei care doresc reforme în alte domenii se arată aici mai puțin reformiști. Iar uh, printre, uh, iar printre țările care sunt, uh, care sunt contribuabili neți, nu se ajunge la un acord general. Cred totuși că se pot găsi soluții, chiar dacă mai puțin ambițioase. Întocmirea unui, unui buget este întotdeauna un proces complicat. Așa s-a întâmplat și în trecut. După cum vă amintiți, cadrul financiar multianual 2005 nu a reprezentat o operă de artă a esteticii bugetare. Nu ar trebui să uh, zugrăvim acest proces ca o luptă între bogați și săraci, între bogați și săraci, între nord și sud. Din grupul țărilor care, țărilor care sunt uh, contribuabili net, jumătate, inclusiv unele țări mari, nu au cerut niciun fel de corecție. În acest grup, nu toate țările cer uh, economii suplimentare la cheltuieli. Și în cadrul grupului de beneficiari net, nimeni nu cere ca structura cheltuielilor generale să fie sporită. Propunerea mea se bazează pe sprijinul multor țări mari, chiar dacă chiar dacă unele state membre nu sunt încă mulțumite pe de întregul. Această realitate complexă nu poate fi rezumată în, într-o abordare caricaturală și în câteva cuvinte. O să încerc să fac, să nu precupățesc niciun efort pentru a găsi un compromis. Un acord care să să țină în viață strategia de bază, un acord a celor 27 de state membre și Parlamentul European. Costul uh, unui uh, negăsiri unui acord ar fi prea ridicat, atât pentru Uniunea Europeană cât pentru statele membre. Pe baza discuțiilor de la Consiliul European, sunt convins că se poate face acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte Van Rompuy. Dau cuvântul domnului președinte Barroso. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Consiliului European, stimați eurodeputați, președintele Consiliului European tocmai va furnizat o perspectivă a dezbaterilor de la ultimul Consiliu European de săptămâna trecută. Acum șase zile abia v-am prezentat la Strasburg abordarea Comisiei și gândirea noastră dinaintea acestui Consiliu. Astăzi mă voi concentra asupra modului în care mi se pare că arată Uh, mi se pare că au desfășurat, s-au desfășurat lucrurile la Consiliul European și care sunt concluziile. Din câte știm, nu s-au nu s-a ajuns la un acord între statele membre, chiar dacă o mare majoritate vor fi pregătite să se pună de acord pe baza a propunerii de compromis uh, făcute de domnul președinte al Consiliului. Dar, după cum știți, e nevoie de unanimitate. Acum avem următoarea situație. Nu avem un acord și trebuie să facem față întârzierii, dar cred că putem încă să recuperăm. Mai avem puțin timp până la începutul următorului cadru financiar multianual în 2014, dar nu avem chiar atât de mult timp. De aceea nu ar trebui să pierdem deloc timp în plus. Am spus deja vineri seara că la summitul de săptămâna trecută am avut uh, niște negocieri care au fost cele mai grele și mai cele mai complexe uh, pentru un cadru financiar multianual. Pentru că aceste negocieri nu au avut niciodată loc într-o perioadă de o depresiune economică atât de mare. Propunerea Comisiei reflecta deja climatul de moderare, dar a introdus și o dimensiune pentru investițiile care sunt foarte necesare în aceste vremuri de criză. Rezultatul final al negocierilor însă, în ceea ce le privește pe statele membre, va fi în cele din urmă un CFM mai mic decât predecesorul său. Și din nou este o premieră, pentru că în trecut am avut întotdeauna creșteri de la un CFM la următorul. Deci e prima dată de la începutul integrării europene când discutăm despre reduceri față de CFM-ul trecut. Deci, vă dați seama, e mult mai greu să, vă, să te pui de acord asupra reducerilor decât să te pui de acord asupra unui buget care să se extindă. Și ce este atât de dificil la această situație? E faptul că tocmai acum, când Uniunea Europeană are nevoie de investiții, vedem că anumite guverne sunt mai puțin deschise idei de investiții pentru creștere și de aceea eu cred că avem o problemă de coerență. Pentru că cum putem, pe de o parte, să spunem că avem nevoie de un program pentru a investi în creștere, iar apoi, când uh, vine momentul deciziei, să nu mai uh, urmărim același principiu. Dați-mi voie să repet foarte clar. Propunerea pe care o au statele membre acum pe masă reprezintă deja o reducere netă față de CFM-ul actual. În același timp, și în acest context de moderare și consolidare, statele membre, răspunzând la criză, și-au asumat, au transmis cât mai multe sarcini la nivelul european în ultimii 2-3 ani să menționez doar bachetul de șase măsuri, pactul fiscal, semestrul european, multe alte domenii unde acum nivelul european are mai multe competențe și nu mă refer doar la comisie, ci la toate instituțiile europene și nu trebuie să vă reamintesc de noile competențe pe care avem la nivel european din tratatul de la Lisabona, în domeniul justiției și securității, de exemplu, sau relații externe. Dar, încă o dată, în acest context, discutăm de reduceri. Comisia a mai spus de asemenea în ceea ce privește noile competențe pe care le avem, că, în principiu, suntem pregătiți să ne asumăm noi responsabilități atunci când ni se cere acest lucru. Cu toate acestea, Comisia și cred că toate instituțiile europene nu ar trebui în același timp să, vadă, să se vadă uh, cu mâinile goale când e vorba de resursele cu care să facă față acestor competențe. Deci vă dați seama care au fost provocările la acest summit și realitatea, haideți să fim foarte sinceri, este că uh, sunt în continuare niște divergențe de opinie importante pe niște chestiuni cheie, mai ales dimensiunea generală a bugetului și echitatea distribuirii fondurilor între statele membre. În același timp, și haideți să fim corecți față de statele membre, nimeni nu a pus sub semnul întrebării obiectivul unui compromis la nivel de 27. Dar e adevărat că uneori e nevoie de mai mult timp și de mai multe eforturi până când deciziile pot ajunge la maturitate. Ce s-a uh, realizat la acest summit, din punctul meu de vedere, este faptul că guvernele s-au întors acasă, înțelegând mult mai bine pozițiile tuturor celorlalți de la masă, de asemenea interesele și constrângerile lor. Și poate că nu e mult, veți spune, și sunt de acord, dar eu sper că a fost o discuție utilă pentru a pune fundamentul unui consens care să vină în săptămânile următoare. Câțiva dintre dumneavoastră m-ați întrebat săptămâna trecută cum vor putea fi reconciliate pozițiile. Mai bine, această întrebare și așteaptă încă răspunsul. Un lucru este clar pentru mine. Trebuie să fim cu toții pregătiți să facem compromisuri. Și contribuabilii neți, uh, și prietenii unei mai bune cheltuieri, prietenii coeziunii, cei care doresc mai mult pentru agricultură, cei care au la inimă alte părți din uh, programe ca conectarea Europei uh, sau cercetarea cum este uh, cazul Comisiei și Parlamentului, și cei care sunt mai îngrijorați de corecția lor uh, financiară specifică sau de alte corecții. Și, sigur, instituțiile europene. Toată lumea trebuie să facă eforturi și sper că toată lumea va utiliza acest timp pe care îl avem în plus într-un mod constructiv. Și primul test uh, va fi ultima șansă de a adopta un buget pentru 2013, pentru că suntem aproape în 2013 și încă nu avem un buget. Comisia și-a depus propunerea, o nouă propunere, vinerea trecută, și avem doar două săptămâni în care să ajungem la un acord între cele două ramuri ale autorității bugetare. Stimați eurodeputați, împreună cu președintele Van Rompuy, am fost în întâlniri bilaterale cu toți cei 27 șefi de state și de guverne, spun 28, pentru că și prim-ministrul Croației a făcut parte din acest exercițiu. Știm foarte bine care sunt cererile uh, Uh, și ce respinge toată lumea. Dar vom ajunge la un succes în cele din urmă doar dacă toată lumea reflectă foarte bine la punctele unde poate să uh, poate să se miște puțin, să vină în întâmpinarea celorlalți. Acest lucru este valabil și pentru comisie. Pentru că vrem să avem o masă critică pentru uh, progres, investiții, creșterea locurilor de muncă pentru că piața internă trebuie să funcționeze. Și sigur că vrem să avem și alte proiecte, ca libera circulație a cunoștințelor, așa vom putea să obținem rezultate mai bune în cercetare, dezvoltare și educație, care sunt vitale pentru competitivitatea Uniunii Europene pe viitor. Sigur că vrem să ne asigurăm că politicile noastre de coeziune merg mână în mână cu strategia economică și că toate sunt în beneficiul cetățenilor și întreprinderilor din Europa. Am spus foarte clar în reuniune că spiritul coeziunii trebuie să fie tradus în niște sume uh, corespunzătoare pentru țările și regiunile cele mai vulnerabile. De asemenea, bugetul trebuie să fie o pârghie pentru reforma continuă a PAC și politicile comune. Am văzut sunt în beneficiul Europei, nu doar în beneficiul agricultorilor, pentru că e vorba de o asigurare a aprovizionării cu alimente și de ecologizare a Europei. Să nu ne îndoim că Europa, de asemenea, are nevoie de o dimensiune socială mai puternică. Deci vrem să dăm dovadă de solidaritate cu cei care sunt afectați cel mai puternic de criza în Europa și vrem să ne continuăm angajamentele pentru cei mai săraci oameni din lume. Deci, Finanțarea bugetului european trebuie să fie mai corectă, mai transparentă și mai simplă, ceea ce face propunerea de pe masă. Și de asemenea vrem niște câștiguri în materie de eficiență. Cred că întotdeauna se pot face astfel de câștiguri. Dar la ce mă refer aici? Mă refer la reducerea costurilor care pot fi evitate. Nu mă refer aici la reducerea capacității de a acționa a instituțiilor europene. Și dacă există un aspect care chiar nu mi-a plăcut în acest Consiliu European, a fost Uh, vorba de uh, faptul că pe coridoare și în mass media uh, foarte mulți au vorbit uh, de rău și au prezentat o imagine foarte proastă a instituțiilor europene și a Comisiei. Spun pe coridoare, pentru că în sală discuțiile au fost constructive și politicoase. Și trebuie să vă spun de asemenea că a fost încurajător să văd cât de pozitiv au reacționat mulți lideri în momentul în care le-am oferit niște cifre clare referitoare la instituțiile noastre. Și în această dezbatere trebuie să respectăm principiul de fair play pe care întotdeauna eu l-am valorificat foarte mult și în momente în care negocierile devin dificile. Realitatea este că bugetul european este mic, doar 2% din toate cheltuielile publice din Uniunea Europeană și 1% din produsul uh, național brut al Uniunii Europene. Comisia face în continuare, continuă reformele foarte ambițioase ale administrației sale, cu excepția celor care sunt critice pentru Uniunea Europeană. Și de aceea pledez pentru o administrație publică europeană puternică și competentă. Eu cred că e datoria mea să fac acest lucru. Domnule președinte, stimați eurodeputați, Comisia luptă pentru un buget modern care să aibă în centru uh, inovarea, crearea de locuri de muncă și creșterea. Vrem să mergem pe acest drum. Avem nevoie de un buget care să permită Uniunii Europene să își respecte angajamentele și acasă și în străinătate. Și cred că putem face progrese în următoarele săptămâni și vom face tot ce se poate pentru a ajunge la un acord în timp util. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule președinte Barroso, și acum începem dezbaterea cu reprezentanții grupurilor politice. Începem cu domnul Iosef Tol. Domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, domnule președinte al Comisiei Europene, am fost uh, dezamăgit de dezamăgitul summitului de uh, săptămâna trecută pentru că scepticii s-au impus și este trist că în loc să muncim pentru binele comun, unii dintre noi uh, s-au jucat de-a populismul. De asemenea, vreau să reamintesc ce a spus uh, James Clark, pe bună dreptate. Diferența dintre un om politic și un om de stat este aceea că omul politic se gândește la următoarea alegere, iar omul de stat se gândește la următoarea generație să ne gândim, deci, la următoarea generație cu toții. Et notre défi, il est là. Și iată care este principala provocare de viitor. E vorba de lipsa unei anumite viziuni care lipsește unora care preferă să placă electoratului și nu au curajul de a pleda cauza Europei pentru ieșirea din criză. În același timp, nu pot să nu mă uh, împiedic să nu resim și nu oarecare ușurare pentru că acordul care ar fi putut să intervină vineri ar fi fost unul prost. Mai bine niciun acord decât un acord prost. Reducerea bugetului cu 75 până la 100 de miliarde, conform propunerii Comisiei, este echivalent cu înghețarea bugetului european până în 2020 la un nivel inferior cu 3 până la 4 miliarde pe an față de nivelul actual. Niciun stat membru nu a făcut această alegere pentru că fiecare stat membru are propriul său buget și deci cred că această propunere nu este pur și simplu valabilă. Uniunea Europeană nu este o simplă zonă de liber schimb și cei care vor acest lucru vor eșua. Cadrul financiar multianual nu este un buget pur și simplu, ci este o voință politică, un angajament de finanțare a politicilor, a proiectelor, o muncă comună pentru un viitor comun. Ați reamintit și dumneavoastră, bugetul european este doar 1% din bogăția totală a Uniunii Europeană și el trebuie să fie cheltuit cu chipzuință. Și asta înseamnă și contribuția concetățenilor noștri. Fiecare și-a făcut calculele proprii. 64 de cenți pe zi per cetățean, mai puțin decât prețul unei cafele expreso. E vorba de bani care înseamnă investiții în infrastructură, în educație sau în fondurile structurale. Și, spre deosebire de orice alt buget public, bugetul european este 94% reprezentat de investiții numai 4% pentru funcționare și 2% interpretare și traducere. Trebuie să amintim tot timpul acest lucru. Funcționarii europeni care lucrează pentru toată Europa reprezintă o treime din uh, personalul vămilor maestății sale britanice mai pun de o, o cincime din funcționarii Ministerului francez de finanțe. Așa că nu înțeleg cum statele membre, pe de o parte, vor, vor tot mai mult de la Europa și, pe de altă parte, taie, taie, taie, fără încetare din bugetul european. În medicină asta se numește pur și simplu personalitate bipolară. de exemplu, să propui să reduci bugetul în cercetare, în inovare, în dezvoltare, este pur și simplu o viziune pe termen foarte, foarte scurt. Banii deja investiți vor fi pierduți, dar mai și mai grav, asta înseamnă un mesaj foarte prost către sectorul privat, căruia îi spunem că noi nu avem priorități și că după 2 ani Institutul European de Tehnologie, care a reușit să uh, depună 20 de brevete și să inițieze mai multe firme startup, să le spunem acestui institut că pur și simplu va trebui să pună cheia, uh, să închidă prăvălia. În 2012 vor trebui mai multe milioane de uh, euro pentru a acoperi Erasmus, care este un adevărat program european de viitor. 19 milioane sunt cheltuiți de britanici pentru propriile universități, o sumă mult mai mare. Nu înțeleg de ce aceste priorități, unde este logica. Încă un exemplu, al treilea. Europa trebuie să investească mai mult de 1000 de miliarde în propriile infrastructuri. Îi trebuie pentru gazoducte, pentru electricitate, pentru internet, pentru poduri, șosele căi ferate care să nu meargă la Moscova, ci să meargă spre Bruxelles și înapoi spre capitalele europene. Pentru anumite state membre, în această perioadă de criză, numai banii europeni permit aceste investiții. Iată de ce, cu Parlamentul și cu grupul meu politic mai ales, vom continua să apărăm un buget realist la înălțimea așteptărilor. Consiliul înce încearcă să ne spună că suntem inconștienți. Nu e adevărat, suntem coerenți. Cadrul financiar propus de comisie este realist și vom, uh, ne vom lupta pentru ca această sumă să fie ultima, uh, ultima meterează. Parlamentul trebuie să se pronunțe majoritate calificată și, dragi colegi, să nu uităm că Uniunea Europeană înseamnă pace, solidaritate și prosperitate. Timp de 60 de ani, aceste trei valori au fost idealul nostru european comun, iar Consiliul European este cel care deține asul președintele Van Rompuy, aveți ocazia istorică de a demonstra că puteți să vă ridicați deasupra egoismelor naționale. Ați reușit să găsiți 1000 de miliarde pentru PAC, 11 miliarde pentru regiune aproape. Cred că veți găsi și banii necesari pentru a susține investițiile, creșterea și ocuparea. Dragă Herman, sper să ai tot atâta voință ca și părinții fondatori ai Europei de acum 60 de ani și sunt sigur că împreună nu o să uh, cedăm, o să reușim împreună. De asemenea, salut uh, președintele Comisiei Barroso, serviciile sale care au venit cu o propunere realistă, adaptată la provocările viitorului și la provocările crizei. Parlamentul European susține cu tărie propunerea Comisiei. Dragă președinte Barroso, trebuie să te aperi și să-ți aperi funcționarii care lucrează cu tine. Cred că și aici, pur și simplu, haideți să vedem și să comparăm ce e comparabil. Haideți să comparăm funcționarii naționali cu funcționarii europeni. Haideți să vedem că noi vom avea de câștigat și nu ceilalți, când e vorba de număr, când e vorba de sarcinile atribuite. Și dacă Consiliul nu vine la un acord pentru a-și finanța propriile angajamente, cred că va trebui să prelungim cadrul financiar actual. Să nu mergem sub plafon pe 2013, până când nu vom fi găsit un acord de resurse proprii care să finanțeze politici deja hotărâte, în paralel reducând contribuțiile naționale. Și sper că perioada de Crăciun va fi ocazie pentru că statele membre să se gândească cu multă atenție la această viziune pe termen scurt și mai ales să se gândească la cei mai fragili mai slabi dintre cetățenii noștri, nu trebuie în niciun caz să oprim aceste programe de ajutor pentru cei mai săraci și mi-aș dori ca Consiliul din 23 ianuarie să fie un adevărat impuls și că va fi o întoarcere a răspunderii, responsabilității și spiritului european în sânul însuși al Consiliului European. Vă mulțumesc! Grazie, onorevole. Mulțumesc foarte mult, domnule Dol. Acum, domnul Zvoboda. Danke, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Nu s-a luat nicio decizie. Ba nu, s-a luat o decizie. Yves Merch a fost trimis în, uh, la BCE. Da, luăm notă de acest lucru. Însă ce nu putem să luăm la cunoștință în acest Parlament este faptul că mulți membri ai Consiliului nu pot să accepte faptul că femeile pot să facă o treabă foarte bună și în poziții foarte înalte și vom lupta în continuare pentru drepturi egale pentru femei pe toate nivelurile, și în uh, politică și și în economie. Domnule președinte al Consiliului, da, ce, ce fel de consiliu a fost asta? A fost un consiliu în care naționalismele, egoismele au uh, uh, guvernat discuția. Nu știu cine a vorbit despre Europa, pentru că am senzația că fiecare a vorbit despre sine, despre ce nu vrea să dea fiecare, mai ales mă refer aici la contribuabilii neți. Uh, a fost același teatru pe care îl vedem și pe care Europa nu îl merită. Și ce mă, mă afectează pe mine și ce aduce consternare în uh, rândul tuturor colegilor este faptul că tocmai cei care vorbesc cu voce mai tare despre Europa se distanțează. Uh, de aceste valori. Pentru că nu se poate ca uh, Cam, dom- domnul Cameron, care poate peste 2-3 ani va spune hai să ieșim din Uniunea Europeană, să aibă o mai mare influență acum asupra Uniunii Europene decât alte persoane, cum ar fi premierul polonez, de exemplu, sau alții. Nu se poate ca tocmai cei care nu vor Europa să aibă în momentul de față un cuvânt mai greu de spus decât cei care luptă pentru Europa. Și uh, Există, sigur, și contribuabilii neți care spun poate mai bine, mai puțin, mai puțin înseamnă mai mult. Foarte mulți economiști ne spun în momentul de față cât uh, este de important astăzi ca țări și ca Germania să investească mai mult pentru a ieși din criză. Dar răspunsul este nu, nu, nu, mai puțin, mai puțin. Vrem să dăm mai puțin bani pentru Europa, să investim mai puțin pentru Europa, ce este inacceptabil pentru noi. Să ne gândim dacă persoane ca Giscard d'Estaing și Helmut Schmidt, François Mitterrand, Helmut Kohl, dacă ar fi avut ei aceeași atitudine în vremurile grele, unde am fi astăzi în Europa? Să ne gândim la bărbați ca Helmut Kohl și Willy Brandt și la ce au făcut ei și cum au acționat ei. Pentru că ei au spus, nu, nu, păi reunificarea ne costă prea mulți bani. Da, reunificarea a costat foarte mulți bani, dar banii ăștia au fost importanți pentru Europa, ca și extinderea. Extinderea a fost importantă pentru Europa, chiar dacă a costat bani. Nu se poate ca singurul criteriu sau singura um, modalitatea în care să privim lucrurile este nu, nu, nu, dacă costă mai mult, nu facem. Nu e acceptabil o astfel de poziție. De aceea trebuie să spunem foarte clar, domnule uh, Van Rompuy, Um, în uh, discursul dumneavoastră, în uh, Consiliu, um, știți, trebuia să spuneți uh, mai clar atunci când ați spus o criză nu trebuie să fie irosită. Din păcate nu v-a auzit nimeni. Și, bun, vreau să spun un lucru foarte clar. Da, foarte multă lume va critiza, dar dumneavoastră și domnul Barozu ați fost singurii care, în afară de președintele nostru, domnul Șulț, care ați făcut o figură bună, într-adevăr. Ați Uh, propus un buget care nu-mi place ca sumă, dar măcar ați spus, punem accentul pe creștere, dezvoltare, cercetare, conectarea Europei. Pe asta trebuie să ne concentrăm în Europa. Acestea sunt lucruri pe care le-a cerut și domnul Barroso și noi. Și din păcate, șefii de state și de guverne nu v-au auzit, au zis pur și simplu, noi vrem să plătim mai puțin. Uh, și de aceea vreau să vă spun foarte clar, dumneavoastră, rămâneți fermi, rămâneți amândoi fermi. Va trebui, într-adevăr, să înțelegeți că sunt mulți care vă vor critica. Pe mulți eu nu-i înțeleg, dar eu cred că faceți bine. Sunteți uh, tar pe poziție, nu ați, uh, nu ați uh, șovăit și de aceea vă mulțumim din partea Parlamentului European. Și acum Bun, s-a găsit un țap ispășitor, sigur, în, sigur, în Consiliul European. Domnul Dol uh, s-a, uh, a menționat acest lucru. Da, da, da, administrația se devine, administrația e prea mare, costă prea mulți bani. 6% din uh, întregul buget. Mai puțin decât administrația Parisului uh, sau Stockholmului, ca să menționez doar două uh, capitale. Și care este obiectivul Europei? obiectivul nostru nu este să-i avem în administrația noastră pe cei mai buni, pe cei mai competenți, sau vrem să-i lăsăm să meargă la Banca Mondială, în sectorul financiar, în sectorul privat. Nu ne dorim să avem o administrație care să fie competentă sau ne dorim o administrație în care să vină oameni doar din, din uh, zona aceasta, din Belgia sau din țările apropiate? Nu, ne, nu vrem să avem o administrație care să includă oameni din toate țările europene? Uh, și uh, mi se pare că Consiliul a fost foarte cinic, pentru că de 17 luni deja știm care este propunerea Comisiei de reformare a administrației. Parlamentul a lucrat la acest document. Uh, doamna Rodberend a făcut un raport, uh, l-am votat cu mare majoritate în Comisie. Și Consiliul nu a dat nici măcar un mandat de negociere pentru reforma. Nu a avut loc nicio întâlnire în trialog. Și atunci, bine, pentru că doamnelor și domnilor din uh, Consiliu li se pare că e mai important să meargă și să se bată în piept și să scoată vorbe populiste decât să uh, se uh, așeze la masă și să discute concret cu noi și să negocieze. Și în loc de vorbe mari, mai bine ar fi să vină frumos aici la noi, să negociem împreună reforma administrației, pentru că se poate face acest lucru, trebuie făcut acest lucru. Uh, dar nu uh, folosiți acest pretext doar pentru ca să spuneți da, dar trebuie să plătim mai puțin. Pentru că grupul better spending înseamnă de fapt less spending. Deci o mai bună cheltuire de fapt înseamnă mai puține cheltuieli. Asta ne-a arătat Consiliul European. Și o ultimă observație. Pe 10 decembrie va fi acordat uh, premiul Nobel dumneavoastră și cu domnul Schulz îl veți uh, primi. Dar acolo vor fi prezenți și uh, doamne și domni din Consiliu, aceiași șefi de state și de guvern care doresc să reducă fondurile pentru politica de dezvoltare, pentru politica de uh, siguranță, pentru politica de ajutoare. Uh, și aceștia nu sunt cei care au uh, meritat premiul Nobel pentru pace. Nu, ei trebuie să-l merite întâi. Uh, dar în momentul în care fac reduceri tocmai la politica externă și de securitate, la politica de dezvoltare, vor demonstra că nu pot să merite premiul Nobel și de aceea trebuie mai bine să rămână acasă și să se ascundă în birouri, nu să se ducă la Oslo. Mulțumesc! Grazie, onorevole Svoboda. La parola... Mulțumesc, domnule Svoboda. Dau cuvântul domnului Verhofstadt. Domnule președinte, nu s-a putut ajunge uh, la un acord pe cifra de 972 de milioane de euro, de miliarde de euro. S-a ajuns la. s-a redus cu 139 de miliarde pe an și doar o cincime din bugetul total este vorba doar de o cincime din bugetul total al uh, statelor membre. Este vorba de 6,3 trilioane bugetul statelor membre. Deci, 139 de miliarde, 27 de euro per capita anual. Atâta costă. 27 de euro pe cap de locuitor anual. Cam 70 de cenți pe zi pe cap de locuitor. Și uh, uh, ce consideră domnul uh, Cameron? Că 70 de cenți prea mult, e prea mult? 27 de euro e prea mult? Trebuie să ne mai, uh, să mai reducem cu câțiva cenți, fiindcă 27 de euro anual pe cap de locuitor este prea mult pentru acele țări. Am spus deja la Strasburg data trecută că această discuție este absurdă. Și mai mult, e o minciună. E o minciună să spunem că reducerile suplimentare la bugetul european au ca scop salvarea finanțelor statelor membre. Se întâmplă exact contrariul. Doar dacă grupăm resursele la nivel european, vom reuși să reducem deficitele la nivel național. Să vă dau câteva exemple. De ce avem un uh, număr dublu de funcționari la nivel național sau în sectorul financiar în comparație cu Rezerva Federală din SUA? de ce avem în Uniunea Europeană de două sau de trei ori mai mult diplomați decât în SUA? De ce avem în Europa de trei sau de patru ori mai mulți soldați decât în Statele Unite ale Americii? Încă un exemplu. De ce să nu înlocuim masiv programele de investiții în cercetare și dezvoltare și infrastructură la nivel național cu finanțare europeană, cu o finanțare uh, prin uh, obligațiuni de proiecte europene? Și lista continuă. Uh, toate resursele care pot fi agregate la nivel european. După mine, asta trebuie să facem. Asta trebuie să se facă la Consiliul European, nu să se uh, să ne batem pe 70 de cenți, 79 de cenți sau 50 ce sume de izoria. După mine, trebuie să vedem unde se poate ajunge la un acord, ce resurse se pot agrega la nivel european pentru a se reduce deficitul național această practică este mai bună decât ce se întâmplă acum. Și anume, se reduce infrastructura viitoare, cercetarea, dezvoltarea și, practic, se reduce viitorul Europei. Stimați colegi, care va fi cifra finală? Nu se poate spune la ora actuală. Dar știu sigur că, până la urmă, se va ajunge la un acord în Consiliu și eu cred că se va întâmpla precum acum șase ani, după cum ați spus pe bună dreptate, domnule Van Rompuy. Bugetul pe 2006 nu a fost Miss Univers, să spunem așa. Dar același lucru se poate întâmpla acum. Mă tem că vom acorda o corecție pe aici, pe acolo, vom mai da câțiva bănuți altor țări, câteva subvenții pe aici, pe acolo și până la urmă vom sfârși ca în 2006 cu 20-30 de rogări și uh, mituim pe toți ca să fim de acord. Deci, uh, un, uh, un fel de loterie unde toată lumea, unde toată lumea câștigă. Nu euromilionul, ci euromiliardul la nivel Uniunii Europene. Deci, cred că este foarte important să evităm acest lucru. Și vom putea face acest lucru doar dacă eliminăm contribuțiile naționale la finanțarea Uniunii Europene. Doar așa vom înregistra progres, astfel încât eu, eu sper că acest capitol privind introducerea resurselor proprii va fi menținut. Un buget care se bazează pe contribuții naționale va distruge Uniunea Europeană, iar bugetul întemeiat pe resurse proprii face în așa fel încât interesul european să primeze în fața interesului național. Pentru noi acest lucru este extrem de important și vă rog să nu renunțați la acest element. Trebuie să avem taxa pe tranzacțiile financiare, pe, trebuie să avem TVA-ul, pentru ca resursele proprii să devină realitate și ca jocul la care asistăm astăzi să, se, să înceteze. Poziția Parlamentului este clară, Joseph Dola a spus acest lucru. Resurse proprii care să ne permită flexibilitatea de care avem nevoie de care are nevoie Parlamentul European și dacă nu vor fi prezente resursele proprii în CPM, atunci Parlamentul European nu este de acord cu niciun fel de acord. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Domnul Conbendit are cuvântul. Domnule președinte, m-aș referi la ceea ce tocmai a spus Ghi. Cred că asistăm astăzi la sfârșitul unui model de bugete plurianuale. Nu putem să continuăm așa. Nu suntem 27, nici 28, suntem 29, căci Parlamentul European are același drept de veto ca și celelalte 28 de părți și asta cred că se uită deseori în cursul negocierilor, mai ales în weekendul trecut. Trebuie să reamintim acest lucru neîncetat, pentru că cred că șefii de stat și de gu gu guvern uh, sunt cumva ca părinții noștri. Îi dăm, lasă, dăm copilului o palmă și se termină. Nu așa stau lucrurile. Dacă nu ne place, ne vom revolta, vom spune no și cred că Parlamentul e suficient de matur pentru a-și menține poziția proprie. Ceea ce privește resursele proprii. E ceva absolut evident. Cea mai bună soluție pentru a opri acest circ este să existe resurse ale Europei și să se scadă resursele naționale. Da, dorim ca țările să nu mai plătească nimic din bugetul național. Astfel, ele au propriul buget național. Aceasta e direcția de urmat. Iată noutatea care trebuie să fie îmbrățișată. Ghia a spus-o și are dreptate. Dar mai este ceva care mă enervează în discuția aceasta. Să luăm agricultura, de exemplu. Toată lumea vorbește despre asta, dar atunci când se vorbește despre plafonarea cu, la 300 de mii, deci de la 300 la 100 de mii, ceea ce se plătește pentru activitatea agricolă, care sunt țările care spun nu? Care este prima țară care spune tu? Este tocmai Anglia, maestatea sa, regina. Ce înseamnă asta? Asta e Europa solidarității. Da, trebuie să redefinim, să regândim cheltuirea banilor. Și la agricultură, dacă mergem la 100.000 de euro maxim, adică 70% din ajutoarele agricole nu se ridică la mai mult de 18.000. Deci avem 300.000 maxim pentru câțiva procent. Și cred că nimeni nu se va opune unei astfel de plafonări. La 100.000 economisim 7 miliarde care pot fi reinvestiți pentru zonele rurale care au nevoie de acești bani, pentru acolo se pot crea locuri de muncă. Vrem să creăm locuri de muncă? Dacă vrem, să o facem. Avem posibilitatea. Un alt exemplu. S-a spus numai ce că bugetul european, de bună seamă, nu poate să fie un buget anticiclic? Da și nu fals și adevărat în același timp. De ce? Pentru că o redesfășurare țintită a bugetului poate, în anumite cazuri, să fie anticiclic. Nu este anticiclic în toată Europa, bineînțeles, în țările baltice, da, în Polonia, da, în alte regiuni, da, nu peste tot. Este clar că astăzi a țintit situațiile specifice este o dovadă de inteligență și este plus valoarea bugetului european. S-a spus, da, dar Uniunea Europeană trebuie să cheltuiască mai bine banii, mai cu chipzuință. Toate curțile de conturi, uh, toate, toată lumea cheltuiește aiurea banii, iar 70% din banii cheltuiți de Europa uh, sunt cheltuiți conform propunerii statelor membre. Ei sunt responsabili de această nebunie. Dar cum ei sunt absolut răspunzători, iar noi suntem irresponsabili, arată cu degetul la, către Bruxelles. Nu se mai poate continua așa. Deci nu e vorba numai de taxa pe tranzacțiile financiare, dar și o taxă pe energie, TVA european, etc., etc. Astăzi știm că avem nevoie de un buget european. 1% din uh, PIB-ul european. În 1932, când Statele Unite au creat bugetul federal, el se ridica la 1%. Astăzi ne găsim în 1932. În 45 era de 7% din PIB-ul american. Azi este din 20% de procente din PIB-ul american bugetul federal. Ei bine, cei care doresc o Europa unită, adică federală, trebuie să dea mijloacele Europei pentru ca să poată să acționeze în numele cetățenilor. Dacă nu se dau aceste mijloace, apoi cetățenii o să spună, dar la ce servește Europa? Problema este că statele membre, nici ele nu pot să servească proprii cetățeni. Vedem asta în vreme de criză. Și acum m-aș vor, vorbi despre mascarada și circul cu Grecia. Am înțeles noi oare, da sau nu, că astăzi trebuie să restructurăm datoria Greciei. Ea este uh, non-sustenabilă. Cu cât așteptăm, cu atât va costa mai scump. Și ce facem? Dacă nu creăm euroobligațiunile, nu creăm fondul de amortizare european, ce se întâmplă în acest caz? Noi dăm bani și plătim investitorii din afara Europei uh, îi jefuim pe europeni pentru a plăti rata dobânzii unor non-europeni. E ceva foarte, foarte deștept. De nemai văzut. În sfârșit, bugetul Comisiei este pragul minim. Dacă coborâm sub acest prag, se va, spun, va trebui să spunem nu, pentru că nu e vorba aici de un buget european. Mulțumesc foarte mult! Daniel. Acum vreau să rog tuturor, pe toți oratorii să se mențină la timpul stabilit. Acum domnul Zaradil. Două minute jumătate. Mr. President, it's very interesting. Mulțumesc, domnule președinte. E o dezbatere foarte interesantă, trebuie să vă spun că de când sunt membru în această instituție, nu simt întotdeauna că este necesar să lupt uh, împreună cu ea și pentru ea, mai ales în cazurile în care nu face decât să joace un joc de luptă interinstituțională, luptându-se, certându-se cu celelalte instituții pentru a-și păstra reputația. Și exact asta se întâmplă acum, aici. E vorba doar de un teatru pentru public, nimic mai mult sau mai puțin. Pentru mine, niciun guvern național nu este un inamic, niciunul nu este un oponent, uh, nici Consiliul European. Pentru mine, fiecare guvern național și Consiliul European reprezintă un partener cu care trebuie să fac uh, cu care trebuie să ajung la un acord. Și de aceea eu resping această retorică de război cu Consiliul European, pentru că nu ne duce nicăieri. Eu cred că nu dimensiunea bugetului contează, ci structura sa și cred că noi și dumneavoastră, domnule președinte, trebuie să analizăm cu atenție structura bugetului. Și aici se află esența problemei, pentru că eu nu cred că acest summit a fost un eșec. Eu cred că a arătat un lucru foarte simplu, și anume că există un număr semnificativ de guverne care doresc ca Uniunea Europeană să trăiască după propriile uh, venituri, nu mai mult, nici mai puțin. Și mi se pare că e păcat că toată lumea din Parlament uh, uh, vrea să dea vina, mai ales pe Regatul Unit și pe guvernul său, dar mai sunt și alte guverne și alți premieri și alți uh, cancelari care de data aceasta au avut o poziție foarte similară și guverne PP, ca acela doamnei Merkel, guverne liberale, domnule Farhofstadt al domnului Rute și așa mai departe. Uh, deci, eu cred că este vorba de o problemă generală uh, pe care trebuie să o conștientizăm cu toții și de aceea, domnule președinte, fac apel la dumneavoastră. Vă rog, nu vă uitați doar la rubricile bugetare atunci când luați decizii dificile. Dacă e să ajungem la un acord care să fie mulțumitor pentru toată lumea, trebuie să ajungem la acest acord într-un singur mod, și anume o analiză detaliată a bugetului care să arate ce, unde este valoarea adăugată europeană și unde aceasta nu există. E atât de simplu. haideți așadar să ne uităm exact la, exact la fapte pentru că avem destule. Și, în cele din urmă, resursele proprii. E vorba de o dezbatere ideologică între cei care doresc o federație europeană, care doresc un supra-stat european, care vor Statele Unite ale Europei și cei care nu vor aceste lucruri. Cei care vor aceste lucruri, sigur că vor resurse proprii cei care nu doresc o Uniune federală nu vor resurse proprii. Și eu cred, domnule președinte, că Uniunea Europeană nu este o federație, nu va fi niciodată o federație și de aceea vă rog să nu mergeți pe această cale. Rinnovo la preghiera, anzi l'invito a mantenersi. Vă mulțumesc. Vreau încă o dată să vă rog să respectați timpul alocat, pentru că dacă nu vom, uh, uh, nu vom reuși să ne desfășurăm toate uh, dezbaterile. Doamna Andreasen. Domnule președinte, nu sunt Nigel Farage. Și dumneavoastră nu sunteți Angela Merkel. Deci nu o să vă rog să-i transmiteți lui Cameron să părăsească Uniunea Europeană, fiindcă domnul Farage a făcut asta, dar uh, Angela Merkel nu a făcut acest lucru, nu i-a cerut uh, lui Cameron să părăsească Uniunea Europeană. Trebuie să ne gândim la asta. Uniunea Europeană are nevoie de Regatul Unit și trebuie să ținem cont de acest lucru când se negociază bugetul. Nu mă surprinde că nu s-a ajuns la un acord. Și nu mă surprinde faptul că negocierile au eșuat săptămâna trecută, în vremuri de criză, mai mult decât oricând Oamenii vor să își recupereze investițiile. Agenda de la Lisabona, care justifică cadrul financiar multianual actual, a fost un eșec. Toți banii folosiți pentru această agendă au, reprezent, au, au eșuat. În loc de creșterea economică promisă, avem o stagnare a creșterii. În loc de ocuparea forței de muncă promisă, ne confruntăm cu șomaj. Dar instituțiile europene nu își asumă răspunderea pentru ce s-a întâmplat. Dar politicile care au venit din, de la Uniunea Europeană și uh, fondurile care uh, trebuiau să fie controlate de Uniunea Europeană ne-au adus în această situație de stagnare a creșterii și de șomaj. Uh, Curtea de Conduri, trei ani la rândul, a, a refuzat să dea un dăver de bugetului, fiindcă ne spun banii nu sunt folosiți cum trebuie. Avem o rată a erorii de 4% și toată lumea spune că este vina statelor membre. Bineînțeles, da, statele membre aplică programele, dar până la urmă Comisia Europeană ar trebui să oprească finanțarea către aceste state membre care încalcă regulile. Și nu o face. Iar apoi cereți mai mulți bani. Mai mulți bani pentru acele state membre care irosesc banii. Care este rostul acestui lucru? În realitate, bugetul și CFM-ul au fost un uh, exercițiu de topping up am dat din ce în ce mai mulți bani unor proiecte care nu-și găseau rostul. În ultimii 10 ani am acordat 130 de miliarde de euro Spaniei prin fondurile structurale. Ce a făcut Spania cu acești bani? 130 de miliarde de euro? Ce a făcut Grecia cu um, cele 60 de miliarde de euro prin fondurile structurale? Nu ar trebui să mai facem această alimentare financiară. Am început negocierile Chiar dacă uh, nu am ajuns la un acord privind bugetul 2013 și nu s-a întâmplat acest lucru, de ce? Fiindcă nu am ajuns uh, la un acord privind bugetul rectificativ pentru 2012. Credeți că statele membre și uh, șefii de stat și de guvern sunt niște proști și că uh, vor fi de acord cu o creștere de 2,7% ca anul trecut și apoi să mai, să mai fie de acord cu o reducere de 7% în septembrie? Trebuie să facem unele alegeri. Despre asta este vorba acum. Trebuie să facem alegeri. Dacă vorbim despre solidaritate, nu ar trebui să vorbim despre solidaritate, ar trebui să fie vorba despre subsidiaritate. Dar atunci putem să facem alegeri. Nu avem nevoie de un serviciu de acțiune externă. Nu avem eh, nevoie de casele de, de, casă de istorie europeană. Vă mulțumesc. La parola onorevole Zimmer. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Zimmer. Das Parlament hat vor... Doamna Zimmer, înainte de negocieri, Parlamentul a spus foarte clar că pentru noi, pentru Parlament, există o linie roșie care spune că propunerea dumneavoastră, domnule Van Rompuy, nu este acceptabilă pentru noi. Verzii și stânga, de asemenea, au spus că pentru noi linia, rosie, linia de delimitare, deci limita, este propunerea Comisiei. Ați venit acum cu o nouă propunere la care trebuie să spun că nu se salvează prea multe. Sumele care sunt uh, uh, în litigiu reprezintă 0,01% din PIB-ul uh, Uniunii Europene. E absolut ridicol obiectul cer, tuturor certurilor. Și, de fapt, <coughs> întrebarea din spatele certurilor este încotro merge Uniunea Europeană și cine, unde sunt influențele. E vorba de pachetele mari, politica agricolă comună, politica structurală și de coeziune și uh, corecțiile, cine primește corecțiile și cine va plăti aceste corecții. În cele din urmă, întrebarea este uh, în beneficiul cui este proiectul european și cine va fi platnicul. Și aceste întrebări, din punctul meu de vedere, uh, și-au găsit un răspuns destul de clar la summitul de săptămâna trecută ce să, să se întâmple în următoarele două, trei săptămâni până la începutul ianuarie? Ce se va schimba? Principiile importante nu se vor schimba în statele membre. Se joacă aici un poker pe seama oamenilor din Uniunea Europeană care ne vor întreba Bun, și uh, cu ce ne ajută pe noi toate aceste jocuri? Uh, cu ce ne ajută uh, pe noi teatrul pe care îl joacă guvernele noastre? Și șefii de guverne ai Uniunii Europene sunt lăsați în continuare să discute fără, să, fără ca noi să spunem foarte clar că noi, ca eurodeputați, avem o responsabilitate față de oamenii de acasă și anume să le spunem guvernelor foarte clar trebuie să asumați o anumită poziție. Noi va trebui să facem acest lucru pentru guvernul nostru din Germania. Eu sper că și ceilalți colegi din Germania se vor uni cu stânga germană pentru a spune guvernului că avem nevoie de solidaritate pentru viitorul Uniunii Europene. Mulțumesc, domnul Martin. Acum două minute. Domnule președinte Van Rompuy, în aceste săptămâni se decide locul pe care dumneavoastră îl veți ocupa în istorie. Și în următoarele luni, sigur, se va decide soarta Uniunii Europene. Și dumneavoastră puteți să decideți acum dacă sunteți doar o marionetă, pală, sau dacă sunteți mai degrabă cel care, uh, care face jocurile. Într-adevăr, există temeri uh, în rândul statelor membre. Uh, situația pe piața de muncă este foarte dificilă și avem nevoie, într-adevăr, așa cum ați spus, de competitivitate, de locuri de muncă, de creștere pentru a face față crizei. Dar avem două probleme grave. În primul rând, deficitul de democrație și acest război al banilor care continuă tot timpul. Ar fi foarte simplu dacă uh, dumneavoastră ați reușit să deveniți cel care să facă jocurile, care să influențeze acest proces și să ajungeți prin guvernele naționale la cetățeni, pentru că cetățenii simt în continuare că nu uh, avem un parlament important avem nevoie de o reprezentare completă și de o competență completă în Parlamentul European pentru a putea să um, aducem dimensiunea cetățenilor în această problemă care mi se pare că se pune în mod greșit. Și de aceea dumneavoastră ar trebui cât mai repede să convocați o convenție pentru a rezolva această problemă, această uh, lacună. Și numai atunci vom putea, într-adevăr, să punem odată capăt situației de piețele financiare, pentru că războiul banilor nu a fost declarat nici de dumneavoastră, nici de cetățeni, nici de parlamente, ci de piețele financiare dezlănțuite care sunt reprezentate în acest parlament de domnul Faraj și doamna Andreea sunt de acest grup politic care sigur că se teme că uh, cele 22 de miliarde care, sunt, care circulă în uh, bănci din sistemul bancar paralel din Europa nu vor mai uh, circula. Și dacă veți convoca o convenție și veți da puterile necesare Parlamentului European, atunci nu mai va mai fi toată această dezbatere de 6, 6% sau 2% sau 2, nu știu cât la sută din buget. Onorevole Lamasur, președinte de la Comisiune de Bilanci. Domnul Lamasur, președintele Comisiei Buget, mulțumesc, domnule președinte. Domnilor președinții, în timpul Europei celor 12 se spunea în glumă că 11 vorbeau de Europa și doamna Thatcher care vorbea de bani. Săptămâna trecută am văzut 27 de doamne Thatcher în jurul mesei. Numai despre reduceri se vorbește. 27 de uh, tăietori de lemne orbi care încearcă să salveze propria ramură fără să-și dea seama că sunt pe cale de a tăia trunchiul, trunchiul fiind Europa reprezentat de Comisie și de Consiliu. La revedere, Agenda 2020, adio Europa, primul actor în lume. Vreau să atrag atenția că și președintele Consiliului European uh, și anume că cum se poate decide un buget comunitar de către statele membre pentru 2020 dacă nu sunt în stare să execute bugetul 2012 de către miniștrii de resorți. Este o situație absurdă, cum a spus domnul Barroso, dar este și mai grav următorul lucru și anume că Bugetul european este cel mai mic numitor comun și a devenit cel mai mare măr al discordiei, pentru că în timp de criză și de tensiune, sistemul care îi opune în mod frontal 12 state membre uh, versus 15 state beneficiare este un sistem pur și simplu insuportabil pentru contribuabili și pur și simplu umilitor uh, manifestările de ură care uh, au însoțit-o pe Angela Merkel la Atena sau la Lisabona sunt absolut grăi, grăitoare. Uniunea Europeană trebuie să reconcileze popoarele, dar ea a devenit până la urmă uh, o mașină de luptă și de diviziuni. Dispunem de patru pârghii. În primul rând, să revenim la finanțarea politicilor europene cu bani europeni. Da, reducerii britanice. Nu trebuie să o reducem, ci să o sporim, să extindem rabatul pentru toată lumea, Italia, Franța și compensarea cu surse proprii, resurse proprii. A doua cheie, a doua pârghie, buget european pentru o mai bună cheltuire. La Bruxelles, asta ce înseamnă? Să ne servim de punerea în comun a banilor în Europa pentru ca să cheltuim mai puțin fiecare acasă la noi. Semestrul european poate să servească tocmai acestui scop. Apoi, coerența și consecvența între solidaritatea financiară și cea bugetară. Consiliul Bugetar a ținut să separe cele două subiecte. E o greșeală. E vorba, deci, două uh, părți ale aceleiași medalii. Bugetul este un buget uh, uh, fundamental și nu unul alternativ. Și în sfârșit a patra cheie a succesului, clauză de revizuire la jumătatea mandatului. Să fim realiști, să fim și modești. Nimeni nu poate să prevadă viitorul. Nu știm care va fi conjunctura anul viitor. Parlamentul are un mandat care expiră peste un an și jumătate. Următorul cadru multianual nu se va sfârși decât în momentul în care vom avea un parlament care își va termina activitatea în 2019. Cine suntem noi ca să putem să condamnăm la rigoare și impotență bugetară viitorul și viitorii uh, care ne vor înlocui? Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Lamasur. Cred că Ați confirmat cu multă tărie o poziție extrem de clară și larg împărtășită de multe lume din acest Parlament. Răspundurile. Domnule Barroso, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu majoritatea uh, șefilor de grupuri care au luat cuvântul, mai ales a celor mai reprezentative. Sunt uh, de acord cu ei și le împărtășesc îngrijorările dar sarcina nu este deloc ușoară. Aș dori să spun câteva cuvinte ceea ce privește președintele Consiliului European, nu numai fiindcă am uh, petrecut ore și împreună și a, uh, am desfășurat consultări pline de răbdare, dar și fiindcă președintele Consiliului European încearcă să găsească un consiliu, un um, compromis, un consens între statele membre și vă dați seama cât de grea este această sarcină acum. Uh, în timpul discuțiilor am avut ocazia, fiindcă iată ați vorbit despre discuțiile din trecut, am avut uh, ocazia să vorbesc despre propria mea experiență. În, acest, uh, în aceste discuții la Consiliul European am fost prezent de două ori, o dată în 92, uh, ca comisar al, pentru afaceri externe din țara mea, am participat la Consiliul European care a aprobat perspectivele financiare, iar președintele Consiliului era John Major, premierul conservator, atunci erau acolo domnul Mitterrand, Helmut Kohl și alții, eram și eu acolo și noi, sub președinția britanică, am asistat la o majorare considerabilă a resurselor pentru Europa. După aceea, iată o coincidență, ca președinte, a com- ca președinte a Comisiei am participat la negocierile bugetare în 2005. Iar președinția Consiliului era deținută de premierul britanic Tony Blair din Regatul Unit cu toate acestea, am asistat la o majorare importantă a resurselor pentru Uniunea Europeană. De ce astăzi este situația atât de dificilă în ceea ce privește acordul? Am vorbit acest lucru cu șefii de stat și de guvern și o să vă spun și dumneavoastră același lucru. Pentru prima dată, iată, din cauza crizei actuale cu care ne confruntăm, ne, com- ne confruntăm cu o situație în care discutăm mai ales despre reducerea bugetului. Da, unele guverne nu reușesc să prezinte opiniei publice o imagine pozitivă a Uniunii Europene. Ați vorbit unii dintre noastre despre doamna Thatcher. Chiar și uh, în primul guvern Thatcher am asistat la o majorare semnificativă a bugetului european, dar uh, prețul plătit de celelalte țări a fost uh, faimosul cec britanic, dar doamna Thatcher ne-a dat uh, o majorare semnificativă a bugetului european. Ce se întâmplă la ora actuală? Ce se întâmplă? Nu am reușit întotdeauna la nivel național să explicăm de ce avem nevoie de instrumentele europene. Și aici vă spun foarte clar că nu sunt de acord cu unele declarații ca cele de astăzi în care ni se spune că nu avem nevoie de serviciu de acțiune extern comun. Pardon, toate guvernele au adoptat uh, tratatul care a creat acest institut, deci guvernele sunt obligate acum să respecte tratatul pe care le-au semnat ele însele. Mai apoi, sigur, putem să discutăm despre sume, dar câteodată cred că ne confruntăm cu o problemă ideologică. Unii vor să ideologizeze dezbaterea în termen negativ pentru Europa, transformând Europa în țapul ispășitor al crizei, chiar dacă nu știm foarte bine că Uniunea Europeană încearcă să răspundă crizei economice și financiare. Iar unele declarații, trebuie să vă spun foarte clar, că uh, nu vorbesc despre eficiență, eficacitate economică și se fac doar pentru a câștiga uh, bile albe împotriva Europei, pe spatele Europei, pentru a arăta că luptăm împotriva ei. Iată, așa se explică și contradicția uh, semnalată de domnul Convendit. O contradicție. Contradicția este următoarea. Noi cerem o reducere a cheltuielilor agricole și, în același timp, aceeași delegație se opune propunerii comisiei care dorește uh, înghețarea uh, Uh, contribuțiilor pentru unele, pentru anume exploatații agricole. Și aș putea să vă dau și alte exemple a astfel de contradicții. Domnul Zvoboda, președintele grupului socialist, a, a spus, a întrebat cine, cine a apărat Europa. Vreau să vă spun că, printre altele, Comisia Europeană a apărat Europa în aceste discuții. Am spus acest lucru foarte limpede și cu multă tărie. Președintele Parlamentului European, domnul Schulz, la început, uh, a avut uh, o intervenție care dădea dovadă de ambiție, dar în egală măsură dădea dovadă și de deschidere către compromis. Foarte constructiv, fiindcă până la urmă trebuie ca noi toți să dăm dovadă de spirit de compromis. Fiindcă vreau să fiu corect, vreau să vă spun că mulți șefi de stat și de guvern au o poziție constructivă. Unii spun discuțiile acestea între contribuabili și, și beneficiari net, cei care plătesc și cei care primesc, Lomasul spunea că aceasta este o problemă, una dintre probleme principale de astăzi, care, care pun sub semnul întrebării principiile solidarității. Unii, unii șefi de stat și de guvern au spus, cu toții suntem beneficiari neți. Cu toții suntem beneficiari neți fiindcă Europa este proiectul nostru comun și am avut prilejul, de-a lungul discuțiilor, să fac unele comparații și să arăt că Marea Britanie câștigă cu bugetul pentru cercetare mai mult pe perioada 2007-2013, de pildă, în ceea ce privește alocarea de la programul 7 uh, pentru programul cadru 7 uh, pentru cercetare, mai mult decât uh, pachetul pentru coeziune. Deci este un mit în Europa că țările din programul pentru coeziune beneficiază de toți banii, țările sărace beneficiază de, de toți banii. Contribuabilii neți sunt uh, țări care beneficiază foarte mult de pe urma programelor comune. Deci vreau să vă spun că la masa negocierilor s-au manifestat și mesaje pro-europene. Dar e nevoie de unanimitate. Mulțumesc președintelui Consiliului European pentru efortul de a menține echilibrul propunerii Comisiei. Iar aici sunt de acord cu îngrijorarea domnului Verhofstadt. Nu știu dacă se va putea face acest lucru până la final, fiindcă, într-adevăr, se exercitează presiune din partea unor țări și vreau să vă spun că m-a întristat acest lucru. Nu este vorba de, de conținut adesea. Nu sumele sunt problema, ci trebuie să se garanteze că ceilalți nu primesc atât de mult sau, sau contribuie mai mult. Unele delegații voiau să știe mai degrabă cât primesc ceilalți, cât plătesc ceilalți, decât, decât interesa ce se întâmplă cu ei. Care sunt sumele lor proprii la nivelul contribuțiilor sau la nivelul beneficiilor obținute de la bugetele europene. Acest lucru mă îngrijorează, fiindcă ne arată că avem nevoie, noi toți cei care avem răspundere în Europa, avem nevoie de o anumită pedagogie. Iar aici vă spun un comentariu făcut de un premier, foarte interesant, uh, este important ce spuneți cu privire la eh, Parlamentul European, fiindcă noi am reamintit rolul Parlamentului European și președintele dumneavoastră la fel, dar și eu am făcut acest lucru în discuțiile cu delegațiile. Și unii au spus, da, dar cum se face că un anumit partid în Parlamentul European spune ceva și la, și la noi în țară spune altceva? Și îmi dau seama că această dezbatere este foarte delicată, dar vă rog să fiți foarte atenți cu aceste declarații, fiindcă e foarte important ca partidele care susțin perspectivele europene aici, în Parlamentul European. Ar fi foarte bine ca partidele uh, dumneavoastră la nivel național să aibă un discurs coerent și dumneavoastră știți foarte bine la, în familiile politice nu uh, o să arate nimeni cu degetul, dar vreau să vă spun că lucrurile nu stau întotdeauna așa, din păcate. Iar asta este o problemă pentru noi toți, cei care dorim o Europa mai unită, mai, cu mai mult spirit de solidaritate. Aceasta este o îngrijorare pe care voiam să vă împărtășesc. Uh, se spune că nu trebuie să acceptăm uh, atacurile populiste. Foarte neplăcute adesea. Simpliste. Atacuri asupra bugetului european. S-au strecurat erori. Da, într-adevăr, uneori uh, ni se spune că este vorba de fraudă, dar trebuie să facem o diferență între fraudă și erori. Așa cum a spus doamna Anderson, e adevărat că în cele mai multe cazuri este vorba despre erori strecurate la nivel național. Dar nu e adevărat că Comisia nu acționează în momentul în care se, se descoperă acest, aceste erori. S-au suspendat fondurile pentru Republica Cehă, de pildă, în momentul în care ne-am am descoperit probleme grave de corupție și probleme sistemice, în momentul în care acestea au fost identificate la nivelul agențiilor în Cehia, s-au întrerupt uh, fondurile europene pentru această țară. Deci Comisia este gata să intervină în momentul în care se identifică probleme? Uh, dar, bineînțeles, trebuie să facem acest lucru nu pe baza unor speculații, unor impresii și pe baza faptelor. Deci, acest lucru este important pentru apărarea bugetului european și a mecanismelor coeziunii în general. Dar sunt de acord cu un lucru. Fondurile nu au fost folosite întotdeauna cel mai bine și asta am spus și la Strasburg. Trebuie să ne putem face autocritica instituțiile europene. Cred că unele programe nu au adus întotdeauna, nu au adus întotdeauna cele mai bune rezultate. Iată de ce propunerea Comisiei pentru această perioadă. Noi, în propunerea noastră, am pus accentul pe pe contribuțiile programelor în ceea ce privește obiectivele pe care le-am stabilit în mod comun. Este vorba de strategia 2020 ce pot face aceste programe pentru, pentru sporirea competitivității. Trebuie să punem punctul pe ei și să recunoaștem uh, adevărul. Nu putem uh, să apărăm orbește toate cheltuielile, uh, s-a spus. Comisia a spus și susțin acest lucru că suntem gata să analizăm critic toate cheltuielile, dar, încă o dată, analiza critică a cheltuielilor la nivelul eficienței este, are ca scop optimizarea resurselor sau care este scopul, de fapt? să avem mai multă competitivitate în Europa. Dar nu sunt de acord cu discursurile populiste și demagogice, antieuropene și eurofobe, care doresc să transforme dezbaterea privind bugetul un atac nu numai împotriva funcționarilor europeni, ci și împotriva instituțiilor europene, dar și împotriva ideii de Europa. Iată de ce cred că putem ajunge la un compromis. Cred că trebuie să sprijinim în această etapă, să-l sprijinim pe președintele Consiliului European care încearcă să se duiește să găsească un compromis, dar în egală măsură trebuie să cerem tuturor guvernelor o dezbatere serioasă și mă bazez aici pe forțele politice reprezentate Parlamentului European. Trebuie să explicați opiniei publice, nu doar aici și la Strasbourg, la, în capitale trebuie să explicăm cetățenilor de ce avem nevoie astăzi mai mult decât oricând de un buget pentru creștere în Europa. Astăzi, cetățenii europeni eh, trebuie să înțeleagă că în fața crizei adânci cu care ne confruntăm, Acum este, acum iată ce facem. Reducem posibilitățile de investiție în creștere, în creșterea pe care o dorim de durată, o creștere socială bazată pe incluziune pentru toată Europa. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, președinte Barroso. Ora... Mulțumesc, domnule președinte Barroso. Urmează domnul președinte Van Rompuy. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care au spus că, într-adevăr, eu am apărat un buget care, în ciuda faptului că va fi mai mic decât cel propus de comisie, este totuși un buget care reprezintă o adevărată filozofie, o adevărată strategie. Bugetul uh, se va concluziona pe o propunere inferioară față de cea a comisiei. Cred că toată lumea este de acord cu această interpretare și nu o contestă. Sunt din care vor să meargă încă și mai departe. Asta este o altă discuție. Dar cred că în ceea ce privește nivelul propunerei, cred că nimeni nu vrea să meargă sub reducerile pe care, din păcate, a trebuit să le propun. Mulțumesc de celor care au observat că am dorit să uh, propun un buget care totuși are o adevărată strategie în spatele său. Aș mai spune ceva. E vorba de un buget care trebuie să fie atât solid cât și solidar. Uniunea noastră este bazată pe solidaritate. Fără această valoare nu există Uniunea Europeană. Bineînțeles că tot ce înseamnă coeziunea este emblematic, este o adevărată solidaritate, dar nu este vorba aici de un simplu transfer. Transferul înseamnă ceva uh, fără contrapartidă. Aici contrapartida există în majoritatea cazurilor. Este vorba de investiții. Deci solidaritatea uh, nu este un pur transfer, un virament. Și trebuie să facem diferența deci, între această interpretare uh, și interpretarea bugetului ca fiind un ajutor, uh, un, ajutor, un ajutor și un complement pentru dezvoltarea economică și socială. Și cred că acest instrument de solidaritate trebuie să fie menținut la un nivel absolut decent. Trebuie de asemenea să găsim un echilibru între ceea ce se numește astăzi consolidarea bugetară și creșterea economică. Trebuie să fim coerenți. Nu poți să Uh, vii cu un pact de creștere în iunie și peste câteva luni să vii cu un buget care să spună exact pe dos. Iată de ce bugetul meu, zic încă o dată, că reprezintă o adevărată filozofie, o adevărată strategie și e vorba de strategia 2020 pe care de altfel am lansat-o, vă amintiți, la primul Consiliu European uh, în funcția mea de președinte în februarie 2010. Este exact echilibrul pe care mi-l doresc și pe care îl voi apăra. Și vreau să vă spun că, bineînțeles că trebuie să ajungem la un acord cu toate instituțiile, o spun și o, o repet, uh, și vreau să vă spun că împreună cu președintele Barroso am avut aceeași poziție în foarte multe puncte în timpul discuțiilor și pentru uh, uh, echilibru vreau să spun că când vine vorba de echilibru, eu sunt singurul avocat la acestui tip de echilibru. Bineînțeles că nu vreau să mă antepronunț asupra ceea ce va spune și va face Barroso, dar vreau să vă spun că eu sunt simbolul acestui echilibru și pentru el mă voi bate până la capăt. Sunt de acord de asemenea și cu uh, cei care spun, pe bună dreptate, un lucru. Și mi-aduc aminte că eu însumi am avut această reflexie pe vremea când domnul Verhofstadt era prim-ministru și ne făcea un debriefing al consiliilor la Parlamentul Belgian. E vorba deci de un buget, un buget care înseamnă cam 1% din PIB și discutăm uh, la cuțite dacă să mai dăug, adăugăm 0,1 sau 0,2 din PIB. Mie îmi trebuie mai mult pentru a mă ambala. Deci trebuie să dedramatizăm lucrurile, dar ne trebuie și o soluție. Și eu voi încerca să fac exact același lucru. Însă nu trebuie nici să cădem în păcatul caricaturizării. Nu a existat o luptă între țările contribuitoare nete, net și țările beneficiare ale fondurilor uh, europene. Net recipients versus net contributors. Nu s-a întâmplat acest lucru și lucrurile sunt mult mai nuanțate decât asta. Nu trebuie să simplificăm sau să caricaturizăm. Nu așa stau lucrurile, absolut deloc. Nu trebuie nici să spunem că a fost uh, vorba de o dezbatere uh, în cadrul căruia chipurile 27 și-ar uh, proteja interesul național și cel de-al 28-lea ar fi reprezentatul interesului european. Lucrurile, iarăși, și aici sunt încă și mai nuanțate. Bineînțeles că când ești prim-ministru sau președinte al unei țări, normal că trebuie să uh, protejezi interesul național. E minimul minimorum. Dar bineînțeles, asta înscris într-un proiect global, mai amplu. Și cred că tocmai de aceea vin și eu și spun ce a spus și domnul Barroso, și anume că uh, uh multă lume, nu toată lumea, a uitat că fiecare țară are și un interes european. Merită să fie reamintesc acest lucru. Însă în jurul meu nu e vorba de o uh, întrunire de 27 de egoiști. Și mulți Uh, și multe sunt persoane absolut generoase, deci încă o dată aș vrea să nu caricaturizăm, caricaturizăm. Realitatea este mult mai complexă decât a fost prezentată aici. Unii uh, colegi uh, au uh, spus cum că aș putea să mă înalț la rangul de părinte fondator. Nu este scopul meu. Eu vreau pur și simplu să găsim un acord pentru bugetul 2014-2020 care are o filozofie, o strategie subiacente și care uh, merge și pe linia indicată de comisie. Însă, cei care mi-au reproșat ani de zile că sunt uh, în slujba țărilor mari, vreau să spun că nu este adevărat. Poate că ați observat, poate că nu. Și în ciuda acestor critici, Trebuie să găsesc o soluție și voi face tot ce este posibil pentru a veni cu o soluție echilibrată, care să ține cont de temerile dumneavoastră. Bineînțeles că va fi un compromis, așa cum trebuie să fie un compromis făcut, dar sper eu un compromis decent pe care, bineînțeles, vi-l vom supune și la care va trebui să vă dați sau nu consimțământul. În caz contrar, toate eforturile noastre vor fi pur și simplu inutile. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Van Rompuy. Acum dau cuvântul domnului Martin. Minuto. Minut. Herr Präsident, auch aus Saulus Domnule președinte, da, și din Saul a devenit un... A, a, a, și Saul s-a transformat în Paul. Deci, îmi, uh, vreau să fac din nou apelul la dumneavoastră, apelul pe care vi l-am făcut. De ce atât de cetățeni nu au încredere în noi? De ce a scris un ziar din, uh, financiar din Germania că uh, deficitul uh, acesta la nivel european este unul justificat? Uh, Uh, și dumneavoastră ați reacționat uh, și ați fost jignit. Este un răspuns foarte clar uh, la această critică și anume, haideți să creăm condițiile să nu mai existe critici și acest lucru se va, poate fa- se va putea face numai dacă reinstituim credibilitatea uh, um, proiectului european. Și aceasta se găsește la Parlamentul European. Și, domnule uh, Van Rompuy, văd că nu ați răspuns la întrebarea mea referitoare la o convenție. Nu sunteți un aliat pentru noi, cu toate că ați putea și ar trebui să fiți un aliat, pentru că numai prin astfel de soluții de principiu reușim să dăm puterile necesare Parlamentului European pentru a face față piețelor financiare. Știm aceste instituții prea mari pentru a eșua. Dacă nu, vom pierde cu toții. Doamna Zimmer, domnule Rampoi, Van Rampoi, ați spus că totuși ar trebui să poată fi posibilă găsirea unui compromis pe care să putem să-l votăm cu toții, să-l susținem. Vreau să vă spun că un compromis poate să fie și un compromis prost și orice compromis prost care face ca Uniunea Europeană să nu mai aibă un viitor, ci să se fărâmițeze și mai mult, un astfel de compromis nu va găsi sprijin în Parlamentul European. Noi vom rămâne la poziția noastră. Și vă rog, vă rog încă o dată să lucrați la un acord care să poată fi susținut și în Parlamentul European. Și sunt foarte de acord cu domnul Barroso. De ce partidele vorbesc altfel în Parlamentul European decât o fac acasă? avem o responsabilitate aici și avem o responsabilitate în statele noastre membre, și anume să facem ordine și să creăm o majoritate care uh, să găsească niște soluții bune, nu să uh, îi lăsăm pe cetățenii, europeni cu, pe cetățenii europeni cu ochii în soare și cu banii lor uh, risipiți, pentru că numai așa putem să ne aducem contribuția la un adevărat proiect european ora al Andreasen. Mulțumesc, doamna Andreasen. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i spun domnului Barroso, care se îngrijora de certurile din afara ședințelor. Dar în momentul în care se face, se face cineva spune ceva cu care nu sunteți de acord, ne spuneți că suntem populiști. Este același lucru. Ar trebui să vă abțineți de la astfel de comentarii. Sunt realități, fapte, nu uh, afirmații populiste. Uh, John Major și Blair erau poate prea generoși, dar acum cetățenii britanici au văzut că uh, banii nu ajung acolo unde trebuie și nu vor să mai dea bani. Gata! Am făcut-o și noi și Comisia și Parlamentul. Noi am permis uh, folosirea defectuoase a acestor fonduri și iată oamenii gata, nu mai vor să dea bani din buzunar, fiindcă sunt, uh, se confruntă acum cu reduceri serioase. Resursele proprii, vreau să vă spun că nu vor uh, rezolva problema, ci doar vor înrăutăți lucrurile. Se va, vom, va dispărea controlul și atunci lucrurile vor fi și mai rele. Vă mulțumesc. La parola Zara Zaradi. Mulțumesc. Domnul Zaradil are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Barroso, pentru că ați spus ceva foarte important, și anume lupta împotriva corupției. Ceva extrem de important. Ați spus că unor dezbaterea a devenit una ideologică pe undeva. Sunt de acord, e adevărat și vreau să spun că asta merge în ambele sensuri Uneori uh, se folosește un limbaj anti-european, alteori se vorbește despre federalism, despre federalismul uh, american și lucruri de genul ăsta. Cred că și aici e vorba de lucruri pur și simplu ideologice care trebuie să fie respinse la fel cum respingem orice fel de extremă ideologică. Domnule președinte Van Rompuy, apreciez foarte mult uh, tonul dumneavoastră extrem de sobru. Vă urez mult succes. Sper că veți găsi un echilibru din toată această poveste și nu putem decât să ne uh, să sperăm că Parlamentul European va fi suficient de înțelept și de matur pentru a nu bloca în extremis acest acord. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Urmează domnul Convendit. Uh, eh, Domnule președinte, momentul în care avem poziții contrare nu înseamnă neapărat că sunt ideologice, uh, înseamnă că vrem o altă Europa. Nu putem să avem două Europe în același timp. Europa pe care o vreți dumneavoastră, eu nu vreau. Uh, faceți ce vreți, dar nu ne mai bateți la cap. E simplu. În al doilea rând. Eu am înțeles două lucruri. Unu, există mai multe linii roșii pentru noi, bugetul comisiei. Apoi, în cadrul structurii, um, și anume, dacă nu există flexibilitatea anuală și internă, ei spun nu. Dacă nu avem uh, uh revizuirea după 2 ani și jumătate, atunci ei spun nu. Astea sunt liniile roșii ale Parlamentului. Ei și cu ei și cu noi, gata, majoritatea. Și nu veți avea cele 3 5 și s-a terminat. Acum știți cum stau lucrurile și spuneți-le guvernelor că e simplu, dacă nu avem A, B și C, Parlamentul va spune nu. Și atunci ducem lucrurile mai departe. Uneori lucrurile sunt, simplu, sunt simple și trebuie să le explicăm simplu. Vă mulțumesc. grație La, la parola lui Verostat. Mulțumesc, domnule Foster. Domnule președinte, pentru a găsi un acord, câteodată trebuie să, să vorbim despre lucruri care nu se regăsesc în proiectul actual. Aceasta este arta politicii de a adăuga elemente. Cred că sunt trei elemente necesare pentru găsirea unui acord. În primul rând, clauza de revizuire. Domnul Lamasura are dreptate. Avem nevoie de o clauză de revizuire generală care se regăsea în textul inițial, în propunerea inițială, dar a fost înlocuită de uh, ceva limitat uh, la fondul de coeziune. Nu e bine. Asta este primul element. În al doilea rând, resurse proprii reale. La ora actuală, aceste resurse proprii sunt resurse proprii, dar colectate de statele membre și care trebuie să fie transferate apoi Uniunii Europene. Ar trebui să fie invers. Uniunea Europeană trebuie să, col- să, co- să colecteze taxa pe tranzacțiile financiare uh, și apoi să transfere și altele și apoi să transfere aceste fonduri la nivelul statelor membre. Apoi, 3. Flexibilitatea. Pentru Parlament, flexibilitatea este la fel de importantă ca sumele. Și nu se regăsește încă în text flexibilitatea între capitole, este necesară și flexibilitatea de la un an la altul. Aceste trei elemente sunt extrem de importante. Flexibilitatea nu se regăsește în text, resursele proprii reale. Deci, colectarea să se aibă loc la nivel european și apoi clauza de revizuire. Și așa am putea să avem un acord privind cadrul financiar multianual. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Calvin. Eu de 30. Thank you, uh, President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor președinți, mă bucur mult uh, că ați venit aici în fața Parlamentului, pentru că cu toții trebuie să muncim pentru același obiectiv și trebuie ca lucrurile să fie foarte clare. Pentru ca munca noastră să fie cununată de succes, Parlamentul trebuie să fie și el informat. Dezbaterea a fost bună până acum, însă din păcate ce am văzut la, la ultima versiune este o lipsă crasă de priorități. În primul rând vorbiți de o scădere ușoară a bugetului față de bugetul din 2006. Iar în termen real, asta înseamnă că în 2018 va exista pur și simplu o reducere drastică a cheltuielilor. Știu bine că acest buget poate să fie uh, anticiclic, însă acum este prociclic, pentru că e vorba de investiții și de infrastructuri. Acum vorbiți despre o creștere ușoară la cercetare și inovare. În ultimii șapte ani constatăm la un regres. Pierdem timp. Dacă ne dați o creștere ușoară și în același timp eh, vedem că cadența nu este menținută față de investițiile efectuate de alte țări din lume, este clar că în aceste condiții diferențele, divergențele nu vor, se, se vor accentua ce privește nivelul cercetare-dezvoltare. Apoi, ne spuneți că doriți un buget mai transparent și mai echilibrat. În paralel, vedem că statele membre sunt gata să accepte orice, numai să fie bugetul mai mic, nu mai transparent și nu mai bine structurat nu am înțeles și nu înțeleg de ce iarăși revine la cele derogări și reduceri. Bineînțeles că toate statele membre uh, trebuie să facă compromis. Acesta este procesul. Însă se pare că acest compromis s-a deplasat din ce în ce mai mult în favoarea unor state membre încăpățânate, nu multe la număr. Deci vorbim încă despre buget și nu-l avem încă pe masă, dar ne apucăm deja să vorbim despre derogări și rabat. În sfârșit, acum problema cu flexibilitatea uh, și revizuirea la jumătate de parcurs, aceste lucruri, uh, de fapt, nu sunt conținute în propunerea comisiei, de fapt. Și acum vorbiți despre un buget care, până la urmă, este unul care, din start, este uh, Uh, sortit scăderi în condițiile în care e nevoie de un buget care va trebui să financeze niște lucruri și unde vom găsi finanțare. De aceea eu ar trebui să avem, spun că trebuie să avem o viziune mai amplă asupra contribuției bugetelor naționale la bugetul european. Cât privește prioritățile Parlamentului, este clar că nouă ni se pare că până la urmă lucrurile vor trebui să fie fezabile, dar cu un buget mai transparent și mai adaptat nevoilor europene. Uh, șeful nostru de, cab- de, de cabinet uh, s-a întâlnit cu, cu noi și ne-a spus că aceasta este zona de aterizare. Nu trebuie să confundăm zona de aterizare cu zona de uh, interdicție a zborurilor. Cam spre asta ne îndreptăm. Mulțumesc foarte mult, domnule Calfin. Urmează domnul Böge. Patru minute și jumătate. Präsident, der Kollege Kalfin und ich als Co-Berichterstatter. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Calvin și cu mine, ca și coraportori, suntem absolut de acord. Da, și noi avem un interes ca negocierile să se termine cât mai repede cu un rezultat pozitiv, dar nu cu orice preț. Procedura pe care uh, o avem cu uh, par președinția um, cu a, uh, pe proiectele pilot, cu toate um, reuniunile informale, a fost foarte constructivă până acum. Însă acum ne lipsește ceea ce ar trebui să vină după și eu cred că aici e o parte a problemei. Vreau să vă spun foarte clar că, sigur, toate instituțiile sunt obligate să respecte, așa cum spune articolul corespunzător din tratat, să uh, ia toate măsurile necesare pentru a facilita adoptarea CFM. Și întrebarea se pune exact aici. Uh, cum vom reuși să colaborăm unii cu alții în următoarele săptămâni și luni. Sigur, lipsa unui acord nu înseamnă o criză. Aveți dreptate, au existat cel puțin două antecedente. Însă, bun, asta înseamnă că vom lucra cu alte cifre. <coughs> și nu vom face uh, uz de tot ce ne oferă tratatul. Însă, un acord prost care să nu ia în considerare ceea ce dorește Parlamentul, uh, Asta nu ne dorim niciunii și asta ar trebui să fie foarte clar Consiliului. Ați vorbit despre costurile unui, lipsei unui acord care sunt prea ridicate. Nu vă spun eu care costuri sunt prea ridicate. Modul în care uh, se uh, prezintă uh, costurile bugetului în discuția politică în anumite state membre, uh, acestea sunt, uh, sunt uh, absolut inacceptabile. Vreau să vă spun foarte clar că da, am vorbit despre o mai bună cheltuire, despre reforme structurale, uh, am făcut oferte și am făcut pași în întâmpinarea Consiliului pentru a putea discuta și nu am cerut doar pur și simplu bani în plus. Și Consiliul va trebui la un moment dat să recunoască că dacă merge pe drumul pe care merge, atunci aceste priorități negative care nu sunt finanțate, care trebuie uh, rediscutate, uh, și trebuie să facem o analiză și să vedem ce a decis în înțelepciunea sa în ultimii 10 ani Consiliul European și câți bani au costat aceste decizii bugetul european și dacă deciziile au fost logice sau nu. Și cifrele ar fi foarte interesante, domnule președinte, să știți. Noi vă oferim un pachet, așa cum am discutat cu cât sunt mai dificile cifrele, cu atât este mai importantă flexibilitatea, o flexibilitate pe toate planurile și nu doar așa o marjă de uh, urgență, de contingență. Avem nevoie de o promisiune pentru un buget care să fie unitar și nu o dezbatere despre uh, delocalizarea anumitor servicii. Trebuie să discutăm despre o clauză de revizuire care să fie într-adevăr demnă de acest nume, și să nu fie așa un fel de uh, înțelegere uh, secundară. Și avem nevoie de resurse proprii pentru că uh, tratatul spune foarte clar că uh, trebuie ca Uniunea să se financeze din resurse proprii și de aceea trebuie să respectăm tratatul și nu să continuăm să încălcăm dispozițiile tratatului, cum se întâmplă acum. Și apoi, sigur, uh, sunt importante conținuturile programelor multianuale. Apelul meu este următorul. Implicați-ne în discuții, pentru că dacă mă uit la concluziile președinției eh, cipriote și dacă văd acest eh, negotiation box, se spune în urma uh, acordului din Consiliu, dar uh, tratatul spune Consiliul European nu va avea o funcție legislativă. Deci veți că vă mișcați pe gheață. Deci se spune aici regulamentul pentru CFM pentru anul 2014 va trebui adoptat de Consiliu cu avizul conform al Parlamentului European. Cred că ar fi fost mult mai bine să se facă trimitere la uh, tratat, așa cum se spune în tratat. Și tratatul spune, Consiliul va acționa unanim, în unanimitate, după ce a primit uh, avizul conform al Parlamentului European în majoritatea membrilor săi. Deci, în primul rând, trebuie să spunem noi da și apoi dumneavoastră puteți să decideți prin unanimitate. Și de aceea este foarte important să profitați de ocazie, să ne luați uh, în serios dorințele și uh, ideile în aceste negocieri pentru că la sfârșit să veniți cu o propunere de CFM și de acord interinstituțional pe care noi, ca raportor și în comisii, să putem să uh, îl recomandăm pentru un vot pozitiv la plen. Dacă nu se întâmplă acest lucru, nu facem decât să pierdem un timp prețios și vă avertizez de astăzi că dacă nu vă uh, asumați această responsabilitate să negociați cu noi în mod serios, nu va ieși bine această uh, discuție. Deci, trebuie să respectăm tratatul și, așa cum spune articolul 325, președintele Comisiei Europene și președintele Consiliului European uh, trebuie să fie invitați în mod regulat pentru a lucra împreună cu parlamentarii, cu eurodeputații la soluții comune. Deci noi suntem pregătiți să negociem, dar vă rugăm să ne luați în serios poziția, pentru că nu e ușor să obții o majoritate calificată în plen și pentru asta avem nevoie și de susținerea dumneavoastră. Mulțumesc! Bogă. Președintele, da, într-adevăr, s-a făcut din nou trimitere la tratat, așa cum a, uh, prin vorbele domnului Băgă. Uh, sperăm să ia notă cei doi președinți de această trimitere. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezență și vă doresc o după amiază plăcută în continuare.